Ok, je vous propose de commencer si vous voulez bien. Propun să începem. Ați primit ordinea de zi, presupun că sunteți de acord și o putem adopta. Regimul lingvistic, folosim toate limbile oficiale, mai puțin croata și galeza. Ați primit și procesul verbal al reuniunii precedente. Dacă nu vor exista obiecții până la finele ședinței de astăzi, considerăm că a fost adoptat. Ca tare vă propun să începem imediat uh, audierea noastră pe 23 martie, comisia noastră a avut un schimb de vederi pe marginea acestui dosar important, protecția socială și propunerea Comisiei de Coordonare a Sistemelor de Securitate Socială. Vă amintiți poate că uh, Marian Tyson, doamna comisar, a fost uh, prezentă la acea uh, întâlnire, iar acum avem o audiere publică în speranța că vom putea progresa uh, rapid în această dezbatere. Domnul Balas este uh, raportorul uh, nostru din umbră care va continua activitatea. Vom avea expuneri a, și sunt invitați trei oaspeți astăzi un uh, profesor pentru drept social uh, la uh, Universitatea din Osnabrück. Domnul Eichenhofer va fi invitat, după aceea va vorbi doamna Evelyn de Jong, specialist la firma Ernst și Young din Eindhoven și va încheia expunerea sa domnul Carlos Garcia de Cortazar Nebrada, director adjunct pentru afaceri sociale, educație, cultură, sănătate și protecția consumatorilor în cadrul Ministerului de Politică Externă și Cooperare din Spania. Voi uh, acorda fiecăruia dintre dumneavoastră câte 10 minute pentru intervenție și după aceea vor putea interveni raportorii noștri din umbră pentru a vă adresa întrebări. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Se pare că acest microfon funcționează. Propunerea despre care doresc să vă vorbesc se referă în esență la trei mari subiecte ale politicii sociale din Europa. În ultimii ani, în jurisprudența Curții Europene de Justiție ehm, s-a preocupat de dispozițiile de coordonare a sistemelor de siguranță socială și ehm, de ehm, liberă circulație a cetățenilor europeni. Au avut loc decizii importante care sunt preluate în această propunere pentru ca dreptul de coordonare să poată fi dezvoltat. După ce există și o propunere de coordonare a serviciilor de îngrijire a persoanelor și de asemenea de asistență socială și mai există o serie întreagă de propuneri individuale care însă nu se află în centrul atenției mele. În legătură cu asistența socială, drept și coordonare. Curtea Europeană de Justiție, într-o serie de hotărâri, a subliniat faptul că în ce privește dreptul la asistență socială a cetățenilor europeni care nu lucrează, se pot face excepții de la principiile coordonării și tratamentului egal al cetățenilor europeni, dar uh, trebuie să existe și o clară definire a reședinței fiecăruia. Și asta pe fundalul directivei liberei circulații, care în articolul 24 aliniatul 2, că statele membre pentru cei care uh, sunt îndreptățiți să primească asistență socială și nu lucrează, pot în mod excepțional să primească dreptul la asistență medicală. Există o serie întreagă de considerente care ar putea să fie importante și care ar urma să fie preluate în articolul viitor 47 și anume că Uniunea Europeană, în ce privește responsabilitatea de reglementare a unui stat membru, sunt uh, într-un fel dependente de drepturile fundamentale prevăzute în Carta Drepturilor Omului și de Convenția privind drepturile omului, uh, prevederi care trebuie să fie respectate. Dumneavoastră știți că în cadrul Convenției uh, Europene pentru Drepturile Omului, drepturile sociale sunt considerate un fel de proprietate a cetățeanului. Și întrebarea este acum dacă jurisprudența de până acum în legătură cu care Uniunea Europeană uh, trebuie să ia uh, atitudine um, uh, va recunoaște toate drepturile la asistență socială în noile condiții. După aceea, um, îngrijirea și asistența medicală. Comisia propun, uh, propune ca serviciile de îngrijire să fie introduse în sistemul de coordonare. În esență, principiile care în baza jurisprudenței Curții Europene de Justiție sunt în vigoare să devină obiect al reglementării, mai ales uh, serviciile de îngrijire uh, trebuie să fie considerate în baza principiilor de asistență medicală și că uh, trebuie să fie respectat și dreptul de asistență medicală uh, din uh, diversele state membre. Există oarecare iritare în legătură cu o prevedere în faptul că se face o legătură strânsă între asistența medicală și serviciile de îngrijire pentru că în uh, procesul de coordonare uh, pot să apară probleme și diferențe între statele membre, diferențe structurale în ce privește prevederile naționale. Dacă îngrijirea persoanelor uh, trebuie să fie considerată de asemenea ca beneficiară de asistență socială. Există niște diferențe tehnice aici și inclusiv de a acestui drept, dar partea cea mai importantă din perspectiva mea este legată de prestațiile către șomeri dreptul în vigoare în ce privește coordonarea prestațiilor uh, față de șomeri este um, cea mai um, diferențiată față de celelalte prevederi. Iar în coordonarea între statele membre, aici apar problemele cele mai mari, pentru că există aici prevederi speciale între cei care, aflându-se în zonele de graniță, primesc asistență socială într-un stat, dar au și uh, drepturi pentru prestațiile uh, efectuate în alte state. Deci uh, s-ar părea că aici există și o, o dorință de prelungire a prestațiilor uh, ajutorului de șomaj de, în unele țări de la 3 luni la 6 luni, în anumite state membre ele sunt chiar nelimitate. Deci persoane care uh, locuiesc în statul A și care au lucrat în statul B, s-ar putea ca pe viitor să primească prestațiile eh, de ajutor de șomaj din statul B. aici este vorba de finanțarea acestor prestații de asistență socială. Și asta va avea un avantaj, pentru că în reglementarea actuală, în care acest principiu încă nu este în vigoare, avem mari greutăți să uh, uh calculăm suma uh, care trebuie să stea la baza calculului pentru ajutorul de șomaj. În Germania uh, este o mare diferență față de Elveția, unde salariile sunt foarte mari și eh, da, dacă eh, este vorba de un eh, elvețian care primește ajutor de șomaj din Germania, ar putea să pretindă o sumă mult mai mare conform salariilor din Elveția. Până acum a existat din acest punct de vedere o problemă de calculare a prestațiilor. Este principiul de export al acestor prestații, care ar fi un avantaj. Pe de altă parte, au existat mari dezechilibre între faptul că uh, cei uh, care au lucrat în străinătate primesc uh, bani de la statul de reședință, care însă nu a beneficiat de munca respectivului și această regulă în practică a creat mari dificultăți, dar ar fi anulată dacă uh, se ajunge la o modificare a reglementărilor, așa cum uh, există în clipa de față propunerea. Problematic mi se pare că această uh, regulă Uh, nu poate fi, nu ar urma să fie aplicată pentru cei care au lucrat mai puțin de 12 luni. Deci aceștia în continuare uh, ar rămâne doar în relația uh, cu statul în care își au reședința. Deci în unele state, într-adevăr, cei care au avut o activitate de scurtă durată nu sunt îndreptățiți să primească ajutor de șomaj. Lucrurile sunt complicate și din acest punct de vedere. Și um, sigur că se mai poate ajunge la unele înțelegeri în baza dreptului privat. Dar acest lucru este posibil, merită să medităm asupra acestei eventualități. Dar uh, timpul afectat mie a expirat și mă opresc. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această prezentare sintetică și îi dau, îi dau cuvântul acum doamnei Evelyn de Jong. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc mult că m-ați invitat astăzi să vă vorbesc despre noul text, noua propunere de regulament pentru coordonarea sistemelor de securitate socială. Mă voi prezenta întâi de toate Lucrez la Ernst and Young, sunt expert fiscal mm, și cred că participarea mea la discuție va avea o abordare mai practică, anume cu ce probleme se confruntă angajații atunci când lucrează la nivel internațional sau transnațional. Deci aceasta este contribuția mea la discuția de astăzi. De asemenea, am o prezentare PowerPoint pregătită. În analizarea textului, mă voi limita la discutarea ajutorului de șomaj și îngrijirii pe termen lung. Ajutorul de șomaj, în această privință, textul propus, după cum a, vor, după cum a spus și colegul meu, ă, este logic din punct de vedere al schimbărilor. Într-adevăr, pentru navetiștii transnaționali, statul în care au fost angajați ultima dată și la care au contribuit ultima dată la buget, uh, le va plăti ajutorul de șomaj. Atunci când vorbesc cu navetiștii, ei consideră că ace- această măsură este logică, pentru că, într-adevăr, Uh, acum, atunci când ei devin șomeri, statul lor de reședință uh, le plătește ajutorul de șomaj și li se pare că e ciudat. Poate că această măsură este benefică, această veche măsură este benefică atunci când ajutorul de șomaj din țara de reședință este mai mare. Cred că Această schimbare este una logică din punctul de vedere al angajatorului atunci când se face planificarea socială pentru, uh, pentru ajutorul de șomaj. Pentru că ar, trebui, ar putea să existe o neconcordanță între planificarea socială a companiei și uh, sistemul de asigurări sociale din țara de reședință. Uh, Alt, astfel, uh, cu, cu schimbarea propusă, se poate ajunge la o situație de concordanță. Să vă dau un exemplu. Într-un caz, uh, uh, angajatul ar uh, putea să se confrunte cu un refuz uh, din uh, partea statului de reședință în ceea ce privește ajutorul de șomaj dacă a fost o disponibilizare de comun acord. După cum s-a mai spus, uh, trebuie să analizăm mai îndeaproape impactul acestei schimbări. Există reguli de tranziție, putem să ne întrebăm dacă ele au efectele scontate pentru situațiile actuale. În plus, agregarea ce, perioadei de 12 luni, când uh, pentru că trebuie să fii angajat 12 luni, 12 luni în ultimul stat în care ți-ai desfășurat activitatea. Este vorba despre 12 luni consecutive sau pot, pot să fie 12 luni cumulate într-o perioadă mai lungă? Cum funcționează lucrurile? Care este ideea din spatele acestei măsuri? În plus, punerea în aplicare. Dacă ultimul stat în care ești angajat îți plătește uh, ajutorul de șomaj, însă uh, Uh, fostul angajat dorește să caute uh, loc de muncă în țara, în țara de reședință. Deci cum se pot potrivi regulile în acest fel și cum poate îndeplini persoana respectivă condițiile de a primi ajutor de șomaj. O altă temă este noul capitol introdus pentru uh, ajutoarele pe termen lung, pentru îngrijire. Mi se pare că este o măsură logică această propunere este vorba despre o continuare a prevederilor actuale. Practic se introduce un nou capitol care preia regulile actuale pentru îngrijirile medicale. Însă, dacă analizăm lucrurile mai îndeaproape, vedem că formularea actuală duce la o schimbare de coordonare a acestor beneficii pe termen lung, a acestor ajutoare, adică, și s-ar putea ca anumite persoane, adică pensionarii, Uh, să aibă de pierdut pensionarii care primesc pensii din mai multe țări. Și nu cred că asta ne dorim cu aceste schimbări pe care le propunem. De asemenea, și birocrația ar fi mai mare pentru beneficiari și pentru instituțiile implicate. Așadar, perspectiva mea este una de zi cu zi, adică ce consideră angajații și angajatorii că le va aduce acest text, pentru că îi afectează în viața de zi cu zi. Ei mi-au spus că nu se așteaptă la un impact foarte mare din partea propunerii actuale și spun că cea mai mare provocare pentru companii când au angajați transnaționali este să își dea seama de unde vin toți, unde sunt, în ce țară au reședință și dacă sunt respectate regulile asigurărilor sociale. Și s-ar putea um, uh, uh, s-ar putea produce neconcordanțe Um, atunci când trăiești, nu așa, într-o lume în care angajații sunt din ce în ce mai mobili. Um, este foarte greu să ai de-a face cu um, o birocrație străină, cu o limbă străină, cu instituții străine. Este o uh, povară foarte mare. Deci uneori acești angajați ar putea să prefere să rămână în țara lor de reședință ca beneficiari. Am vorbit cu părțile interesate și au spus că introducerea unui ghișeu unic sau unui instrument unic uh, la nivel european ar însemna foarte mult, ar fi un uh, pas foarte important în promovarea uh, liberei circulații și coordonarea chiar ar putea să aibă un rol important aici. Trăim într-o lume aflată în schimbare și există noi metode de a lucra, metode inovatoare atunci când a fost gândit regulamentul actual, nu se lucra foarte mult de acasă, de exemplu. Însă, acum, mulți uh, angajatori își stimulează angajații să nu mai vină la birou, ci să lucre- lucreze de acasă, poate într-un birou în casele lor și nu mai uh, fac o diferență între lucrătorii naționali și internaționali, nici n-ar trebui. Dar dacă ai un lucrător internațional care poate să lucreze de acasă, care are voie să lucreze de acasă, asta ar putea să însemne că își va schimba uh, sistemul de asigurări sociale uh, spre țara de reședință. Conform aceluiași principiu, ar putea să se producă diferențe astfel între uh, lucrătorii naționali și lucrătorii transnaționali. Asta ar putea să fie bine sau ar putea să fie rău, dar trebuie să ne uh, uităm la regulile de coordonare și să vedem dacă mai sunt valabile în situația laborală actuală. De asemenea, trebuie să analizăm regulile de detașare și, pentru, și de asemenea regulile pentru lucrătorii care lucrează în mai multe state. La început, când a fost uh, făcut uh, regulamentul, o detașare se referea la uh, un angajat care mergea într-o altă țară și lucra acolo 100% din timp. Însă, acum lumea a devenit mai mică, oamenii sunt din ce în ce mai mobili și o, o detașare la nivel internațional înseamnă să lucrezi poate în mai multe țări și să fii în continuare angajat al companiei, dar în țara ta de reședință. Deci asta nu se mai numește detașare, practic. Se numește că lucrezi în mai multe state. Deci dacă persoana respectivă își mută reședința în țara în care este detașat, um, atunci poate să-și piardă beneficiile în țara de reședință, lucru care nu este dorit nici de angajat, nici de angajator. Pot să fie uh, încheiate acorduri în baza articolului 60, însă acest lucru poate să fie destul de complicat. În anexă pe care vă voi circula mai târziu, am trecut și alte teme care cred că merită atenție, însă sunt destul de detaliate și de tehnice, așa că voi lăsa acest lucru uh, deschis pentru discuție. Și atât am avut de spus. Vă mulțumesc! Un grand merci pour, euh, pour cette Mulțumim pentru această inter intervenție care a abordat uh, chestiunea avantajelor și inconvenientelor angajatorilor, uh, dar și uh, angajaților și care a subliniat și problema noilor meserii care există și care trebuie integrate în reflexiile noastre. Avem în sală un grup de vizitatori invitat de doamna Moran Chartier, Este vorba despre un grup de la uh, Poitiers, din uh, Franța. Știm uh, exact care sunt perspectivele uh, școlii de acolo uh, asupra uh, așteptărilor viitoare. Le mulțumim că sunt alături de noi. Și voi da imediat uh, cuvântul domnului uh, Carlos Garcia de Cortazar Nebrada. Do pentru 10 minute la fel. Vă mulțumesc că m-ați invitat la această întâlnire. E foarte important acest lucru pentru mine. Dacă aș fi fost uh, o persoană care să publice cărți, uh, atunci uh, aș fi redactat un index pentru regulament, scriind că o parte dintre aceste directive dacă sunt citite uh, fără o pregătire adecvată, pot să dăuneze grav sănătății. Eu uh, unul, cred că aceste aspecte trebuie analizate în detaliu și nici nu cred de fapt că vor cauza prea multă suferință. Ultima dată când am realizat uh, regulamentul 1408, am făcut-o înainte ca Spania să se alăture Uniunii uh, Europene și cred uh, că atunci, la vremea respectivă, mi s-a părut uh, că totul era atât de complex încât niciodată nu uh, voi înțelege nimic din aceste texte și de aceea și avertismentul meu legat de uh, sănătate. Regulamentul 883 a fost redactat în 97 și a intrat în vigoare în 2004, deci uh, a durat șapte ani uh, procesul de negociere și perioada de uh, gestație până când această măsură să intre în vigoare. La 13 ani după aceea, dispozițiile de implementare au fost finalizate, deci procesul a fost unul îndelungat. Trebuie de asemenea să fim conștienți că orice modificare care trebuie adusă la uh, această arhitectură extrem de complicată vor fi greu supuse unui uh, acord pentru că propunerea Comisiei uh, mai întâi și mai întâi analizează mai multe aspecte care apar în uh, acest regulament. Pentru mine, un aspect esențial dintre acestea este faptul că Comisia încearcă să abordeze chestiunea fraudei și a abuzului. Firește, atunci când vrei să te lupți cu frauda, bineînțeles, e ceva ce salutăm cu toții, analizezi puțin instrumentele pe care le ai la îndemână și te gândești dacă sunt destul de bine structurate sau echilibrate pentru a-ți putea atinge obiectivele. Toate acestea cu siguranță se află în uh, mintea comisiei. Firește, însă vor exista uh, niște schimbări uh, față de uh, situația din 2010 când uh, textul de lege a fost uh, modificat, dar doar într-o mică măsură. Uh, Uh, chestiunile sunt foarte complicate și trebuie să analizăm puțin în detaliu uh, propunerile de modificare care au fost înaintate. Eu mă voi axa pe două aspecte, mai întâi uh, cel politic și apoi aspectul tehnic, pentru că eu cred că trebuie să le analizăm într-o manieră distinctă și îmi voi împărți comentariile așadar în două secțiuni separate. Mă voi referi mai în detaliu la ceea ce a spus și antevorbitorii mei, pentru că este relevant ca și context pentru ceea ce am eu de spus. Primul principiu este cel al egalității de tratament. Dacă ne uităm puțin la considerentul 5, uh, acesta este util căci ne oferă o bună înțelegere uh, pentru întreaga uh, propunere, mai ales pentru articolul Aici uh, Comisia vorbește despre principiul legalității de tratament. Însă uh, asta în baza anumitor condiții, printre care faptul că statele membre își rezervă dreptul de a impune restricții uh, în ceea ce privește securitatea socială și beneficiile care decurg de aici, care ajung la cei care sunt inactivi economic. E bine, această formulare a fost redactată în baza jurisprudenței Curții Europene de Justiție și corespunde cu exactitate acestei uh, uh, jurisprudențe. Însă se presupune că totul trebuie să meargă dincolo de uh, jurisprudența Curții Europene de Justiție, iar Comisia, de fapt, are o linie roșie care merge dincolo de jurisprudența Curții. Uh, De exemplu, dacă e să luăm unul dintre cazurile cel mai importante care au motivat Comisia să adopte această propunere, e bine, ne dăm seama că nu este posibil ca automat să împiedici pe cineva să aibă acces la anumite drepturi, ă, asta indiferent de circumstanțe. Deci, s-ar putea să existe anumite situații speciale în care corelația automată să nu se aplice. Aceasta este o propunere pe care trebuie însă să o interpretăm cu atenție. S-a făcut asta de mai multe ori până acum, iar rezultatul nu a uh, corespuns uh, celor pe care le propune Comisia. Practic, uh, am da un cec în alb anumitor uh, state, permițându-le să excludă anumite persoane inactive economic de la uh, anumite beneficii. Asta, practic, ar însemna să deschidem cutia Pandorei. Jurisprudența Curții Europene de Justiție stabilește în cazul Peter Bray, printre altele, uh, niște principii foarte importante pe care trebuie să le reținem. A existat un uh, caz, de fapt, uh, în care Comisia s-a poziționat împotriva Regatului Unit, Curtea însă a decis în favoarea Regatului Unit, în legătură cu o chestiune care este relevantă, dar care cu siguranță va fi afectată de Brexit. Curtea, practic, a stabilit uh, conceptul de discriminare indirectă și apoi, în al doilea rând, a interpretat acest concept de discriminare indirectă în așa fel încât să afirme că poate să existe un impact uh, asupra trezoreriei uh, Regatului Unit, însă a respins uh, afirmațiile comisiei, ori acest lucru este uh, de ajutor, pentru că a spus că comisia nu a dat suficiente dovezi. Comisia pe viitor poate să aducă la lumină dovezi adecvate, ceea ce ar putea schimba uh, jocul. Însă ar fi contrar uh, uh principiului uh, Uh, egalității să aplicăm noi o uh, inegalitate de tratament. Se spune practic implicit uh, ceva ce Curtea de Justiție a stabilit prin jurisprudența sa. Noi, ca legiuitori sau consilieri, trebuie să analizăm această propunere și să vedem unde se stabilesc limitele libertății de circulație a persoanelor în Uniunea Europeană, pentru că asta va avea un impact. Nu voi vorbi uh, prea mult despre ajutorul de șomaj, pentru că colegii mei uh, au făcut comentarii extrem de uh, lucide și de detaliate în legătură cu acest aspect, însă vă voi da câteva detalii care privesc acest regulament. Mai întâi, perioada de așteptare de trei luni. Principiul e că este vorba despre ultimul loc de muncă care trebuie să plătească acest ajutor pentru că acolo uh, este țara unde individul a fost angajat și pe durata angajării a plătit contribuții. Dacă o persoană nu a plătit ultimele trei luni de contribuție în statul în care a fost angajat, atunci statul respectiv nu mai este responsabil de a plăti uh, ajutorul de șomaj. Această situație se poate aplica și altor cazuri. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă cineva uh, lucrează timp de 24 de luni în statul A, după care lucrează două luni în statul B, după care devine șomer. Care este impactul uh, în acest caz pentru statul B? Ei bine, dacă am adăuga cele 24 de luni uh, la cele două, Uh, ei bine, conform uh, um, comisiei, persoana care a lucrat 24 de luni în statul A și 2 luni în statul B ar primi ajutor de șomaj din partea statului A pentru că a lucrat doar 2 luni în statul B Asta chiar dacă nu mai are uh, în prezent uh, relații cu statul uh, A. Deci plățile pe care le privești, le-a primit în statul B, nici măcar nu ar putea respecta standardele minime de viață. Ori aici apar în discuție niște probleme serioase. Aș dori să fac trimitere la articolul 48 care spune că toate perioadele de angajare trebuie cumulate. Aceasta este o mică modificare, însă ea are implicații majore în ceea ce privește interpretarea articolului 48. Eu mai am doar 20 de secunde la dispoziție pentru un ultim comentariu și anume pune în aplicare a legislației și mai ales a legislației delegate. Voi fi cât se poate de subcint. Asta afectează relațiile dintre cele trei instituții, Comisie, Consiliu și Parlament. E suficient să spun că, dacă îmi cereți opinia mea personală, sunt gata să vă ofer și aș rezuma-o în felul următor. În 2008, 2009, 2010 s-au schimbat uh, câteva dintre anexele la regulament, uh, ori asta are implicații uh, clare pentru lucrătorii de la nivel transfrontalier. Ei au dreptul la o serie de beneficii în baza acestor modificări, însă poate nu le vor primi în continuare dacă se va aplica noua legislație de acum înainte. Mulțumim, avem multe la care să mai reflectăm uh, acum, uh, mai ales în ceea ce privește deciziile curții. Pentru trei minute voi da acum cuvântul raportorului nostru, Guillaume Balaș. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile care au fost făcute, care demonstrează că subiectul este foarte complex și uh, este vorba de o propunere a Comisiei care cere să fie aprofundată, analizată. Trebuie să elaborăm pe marginea acestei propuneri pentru a ajunge la cele mai bune rezultate posibile. Și eh, vreau să las timp de intervenție și eh, raportorilor din umbră, dar i-aș întreba pe toți experții care uh, au avut expuneri, să știți că um, um, dincolo de ceea ce uh, ați uh, menționat, trebuie să avem și o percepție mai globală pe marginea uh, propunerii Comisiei în integralitatea sa pentru că uh, ne dorim să îmbunătățim această propunere. Credeți că uh, prin uh, aceste mers de reformare se va îmbunătăți situația? Pentru că, spuneam, printr-o abordare globală, poate putem să întrezărim rezultatele. Mulțumesc. Voi da cuvântul și raportorilor din umbră pe rând pentru a adresa întrebări celor trei invitați și voi acorda câte două minute fiecărui raportor din umbră din partea PPE, colegul nostru uh, Sven Schulz. Stimate domnule președinte, stimată doamnă de Jong, stimate domnule Gazia și domnule profesor Eichenhofer, vă mulțumesc tuturor pentru prezență mai ales ultima contribuție mi s-a părut a fi foarte interesantă, pentru că și eu când am citit cele aproximativ 50 de pagini, mi-am pus întrebarea cum pot să le interpretez. Deci, eu înțeleg însă că am primit o bună bază de lucru din partea comisiei. În timpul scurt pe care l-am la dispoziție, doresc să vă adresez câteva întrebări propunerea Comisiei pentru ca Um, ajutorul de șomaj să fie extins de la 3 la 6 luni. Domnule profesor Aișnufer, dumneavoastră v-ați uh, referit la asta. Șase luni ar fi suficiente sau putem extinde această perioadă? După aceea, uh, o hotărâre a Curții Europene de Justiție uh, s-a Uh, încercat ca în reformare să ținem seama de cât mai multe hotărâri pronunțate de Curtea Europeană de Justiție. S-a reușit acest lucru sau nu? Și uh, în legătură cu unele pronunțări ale curții, uh, Comisia nu dorește să codifice acordarea de ajutor de șomaj conform unei uh, hotărâri a Curții Europene de Justiție. Mă rezum aici pentru că presupun că cele două minute au trecut. Îi dau cuvântul acum lui Gus Stevens. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Helga Stevens, am și eu câteva întrebări asemănătoare cu colegul în ce privește codificarea unei decizii a Curții Europene de Justiție. Cred că propunerea a codificat uh, jurisprudența sau câteva din hotărârile Curții Europene de Justiție și cred că propunerea aduce unele clarificări utile care ne vor uh, oferi o certitudine uh, juridică mai bună uh, în ce privește poziționarea statelor membre vis-a-vis de ceea ce uh, trebuie să prezinte um, cetățeanul ca reședință În felul acesta se poate ține seama de hotărârea Curții Europene de Justiție. Am înțeles oare corect uh, ceea ce ați expus dumneavoastră? aceasta ar fi prima întrebare. Iar în ce privește exportarea beneficiilor copilului prin indexare, am mai ridicat această problemă anterior. Cred că este o problemă importantă. Trebuie să minimalizăm exportarea beneficiilor uh, copiilor Dar cum putem uh, să acordăm un tratament egal tuturor copiilor? Pentru că știm că um, nu pretutindeni în Europa costurile vieții sunt aceleași. Și doamna comisar Tyson a spus în audiere că este vorba de un procentaj foarte mic, 1 sau 2% deci ă, nu trebuie să ne concentrăm pe această chestiune, dar dacă analizăm totuși numărul ă, beneficiarilor, constatăm că este o problemă destul de mare pentru unele țări. Deci, analizând lucrurile individual de la un stat la altul, vom vedea că există în anumite state o problemă mai importantă și cred că trebuie să analizăm lucrurile mai în detaliu. modalități de a combatere abuzul și frauda. Uh, mi-aș dori să ne explicați lucrurile mai amănunțit, pentru că unele state membre dispun de instrumentele necesare pentru a combate frauda în acest domeniu, dar uh, sunt uh, aceste instrumente eficiente? Mulțumesc. Din din partea grupului ALDE, doamna Marian Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și experților noștri. Cu siguranță este vorba despre un document foarte complex și înțeleg acum mai bine ce eh, muncă se află în fața noastră. Diversele hotărâri ale Curții Europene de Justiție au fost menționate. și antevorbitoarea s-a referit la uh, una din aceste hotărâri. Deci s-a spus că Comisia nu a introdus suficiente uh, evidențe și să vedem uh, care sunt limitele liberei circulații. Există o serie întreagă de hotărâri care pot influența acest document și dacă citesc unele hotărâri, mi-e foarte greu să le reinterpretez. Așa stau lucrurile, trebuie luate ca atare, dar m-a interesat comentariul dumneavoastră vis-a-vis -vis de această problemă. Doamna De Young vorbeați despre felul în care un stat membru poate obține garanția că uh, un șomer îndeplinește toate condițiile uh, pentru a beneficia de ajutorul de șomaj. Deci, introduceți o idee și corectați-mă dacă greșesc. Dacă o persoană se deplasează din țara A în țara B și uh, există în țara B Uh, dreptul de a primi ajutor de șomaj, s-ar putea ca în țara A totuși să nu existe aceleași condiții pentru uh, acordarea uh, ajutorului de șomaj. Aceasta să fie problema pe care doreați dumneavoastră să o subliniați. După aceea, um, formalitățile administrative um, privind contribuția unui alt stat pot fi relevante și care ar fi impactul asupra legislației. Aș mai avea și alte, poate 10 întrebări sau poate chiar 100, dar uh, poate că în clipa de față nici nu realizez ce multe sunt. De aceea mă opresc deocamdată aici. Deci, haideți să începem cu primele întrebări care uh, se impun. Doamna Zimmer, pentru două minute. Mulțumesc tuturor experților. Uh, fost prezentări de uh, mare ajutor, dar v-aș ruga dacă se poate să primim aceste contribuții și înscris, pentru că ar fi utile pentru activitatea noastră viitoare. Aș dori să mă refer în primul rând la uh, durata minimă a exportului de prestații uh, vis-a-vis de șomeri. Dumneavoastră spuneați că perioada ar trebui să fie extinsă de la 3 uh, la 6 luni. Mi se pare că și dumneavoastră ați putea fi de părere ca să găsim modalități birocratice eh, mai simple eh, vis-a-vis -vis de cei care se află în căutarea unui loc de muncă, eh, să nu avem limitări pentru o perioadă de 12 luni. Înțeleg uh, ce favorizează această abordare, dar nu știu ce obiecții ar putea să existe împotriva unei asemenea uh, abordări. După aceea, dreptul de ședere care se decurge din dreptul la libera circulație și accesul la asistență socială. M-ar interesa aici dacă uh, Dumneavoastră sunteți de părere că în propunerile Comisiei bazate pe hotărârile Curții Europene de Justiție uh, am putea să ne îndepărtăm până la urmă de la dreptul la libera circulație uh, înspre uh, o un drept al liberei circulații doar pentru lucrători. Pe mine mă interesează și care sunt drepturile celor care sunt căutarea unei locuințe, care nu au un acoperiș deasupra capului. Dumneavoastră considerați că există o legătură strânsă între propunerile care se fac acum și faptul că numărul uh, celor care uh, nu, nu au locuință crește. Pentru că ar trebui să uh, ne gândim și la accesul lor la prestații sociale din acest punct de vedere pentru obținerea unei locuințe. Mulțumesc. Nu o văd pe doamna Vergia din partea grupului FDD. De, doamna Jean Lambert, aveți cuvântul. Thank you. I'll declare... Mulțumesc. De la bun început vreau să spun că am fost raportoarea pentru regulamentul 883 și pentru implementarea acestui regulament și uh, în acel moment a existat unanimitate la nivelul Consiliului față de propunere. Aș dori să mă refer la câteva observații făcute. Ceea ce s-a spus în legătură cu articolul 4.2, problema tratamentului egal, menționat de asemenea de o parte din colegi propunerea actuală mi se pare că este un pas înapoi față de ceea ce încercasem să impunem uh, în privința tratamentului egal. Și uh, există o hotărâre a curții. Noi uh, nu trebuie să punem sub semnul întrebării drepturile unui număr semnificativ de cetățeni europeni um, E vorba și de cei care sunt uh, pensionari, cei care uh, acasă uh, nu găsesc de lucru. De asemenea, există vorba de drepturi derivate. Credeți că putem să facem mai mult pentru a proteja, apăra principiul tratamentului egal, pentru că uh, în schimbările care se produc acum privind drepturile cetățenilor din Uniunea Europeană, inclusiv în urma deciziilor luate de Regatul Unit, poate că ar trebui să facem mai mult. După aceea, mai este o întrebare. Dacă lucrezi în, într-un stat membru B, trebuie să lucrezi cel puțin trei luni înainte de a obține dreptul la uh, ajutor de șomaj. Cum putem defini cele trei luni? Uh, dacă unii încep prin uh, activități ocazionale, prin uh, activități temporare, nu va fi o dificultate de calculare când încep cele trei luni. După aceea, lucrătorii din regiunile de frontiere, dacă vor înregistra uh, pierderi în situația actuală, Uh, pentru că poți locui într-un stat membru și să lucrezi în celălalt, uh, uh, ce se va întâmpla pentru ei și după aceea care credeți că sunt omisiunile din propunerea pe care noi o discutăm acum în sensul de a ușura viața cetățenilor care beneficiază de dreptul la libera circulație? Nu văd pe doamna Mola, poate domnul Marța? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și intervenienților. Am înțeles foarte bine ce a spus domnul Garcia și ce a spus doamna de Jong. Însă, domnule doctor Eberhardt să știți că nu am înțeles foarte bine. Poate a fost o problemă de traducere, spune vorbitorul. M-am uitat la propunerea Comisiei cu privire la coordonarea sistemelor de securitate socială și mă așteptam să nu se mai vorbească despre alocații familiale, indemnizații familiale sau uh, asigurare de uh, sănătate. Deci a fost o surpriză pentru mine. Am înțeles din ce au spus experții că se dorește o convergență, o armonizare o dorință pioasă a Uniunii Europene încă de foarte multă vreme. Poate că punem un picarul înaintea boilor. Poate că înainte, înainte de a favoriza libera circulație și mobilitatea lucrătorilor, flexi, securitatea și așa mai departe, directiva Uh, pentru depătașare și așa mai departe, ar fi trebuit să ne ocupăm uh, de convergență într-o Europa cu șase sau șapte membri. Însă am pus carul înaintea boilor și uh, am, a, s-a umflat toată, tot mecanismul acesta. Dintr-o dată, Uniunea Europeană a ajuns să fie împietrită în propriile sale contradicții. Nu credeți că regula cea mai echitabilă și mai ușor de gestionat ar fi cel care percepe uh, contribuțiile sociale și patronale să fie cel care plătește și indemnizațiile. Pentru că tot uh, aruncăm mâța moartă în curtea altei țări și uh, facem calcule în funcție de numărul de luni lucrate și așa mai departe. Mi se pare foarte complicat. Președintele, mulțumesc! Am ascultat raportorul și raportorii din umbră, așa că voi da cuvântul celorlalți colegi. Doamna Maria Arena, două minute. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru prezentări. În propunerea de regulament, atunci când este vorba despre accesul la indemnizații, fie că este vorba de alocații familiale sau indemnizație de șomaj, uh, se pornește de la un principiu, adică cel al restricției la libera circulație. În schimb, am găsit o parte mai puțin clară în ceea ce privește detașarea. Aceasta mi se pare um, uh, că e, merge în sensul invers. În prima parte se vorbește de lupta împotriva fraudei bazată pe restricții la acces, uh, însă în această a doua parte nu se regăsește această abordare. Am întrebări cu privire la felul în care putem completa lucrurile pentru a face o punte cu directiva de detașare. Există o hotărâre a Curții de Justiție uh, referitoare uh, la o întrebare adresată de Germania, o instanță germană. Despre ce este vorba? Uh, întrebarea era dacă întreprinderea uh, ca, în care este angajat uh, beneficiarul uh, poate să uh, facă o coordonare cu, uh, uh, cu statul de origine. După părerea mea, Um, mi se pare uh, greu să, să se facă plata în statul de origine. În al doilea rând, um, prestațiile de la 1 la 1. Um, mi se pare foarte complicată prevederea veche. Știm că acest principiu în momentul de față, principiul de 1 la 1, poate să fie retroactiv. Deci dacă există un control, dacă unul nu mai există, Um, uh, dacă o contraparte nu mai există, poate fi uh, pusă retroactiv. Deci n-ar trebui să avem ceva anticipativ, n-ar trebui să existe cel puțin trei luni de, pre- de prestații în uh, țara de origine. În al treilea rând, ar trebui să putem avea o bancă răscruce a întreprinderilor europene. O bancă de informații cu privire la situația uh, întreprinderilor în țara de origine. De exemplu, în Belgia, dacă nu plătiți contribuțiile so- sociale, primiți o bulină uh, roșie, cum ar veni. Sunteți marcați cu roșu în banca aceasta uh, centrală și nu, aveți, nu mai aveți acces la piața publică, la achizițiile publice. Uh, Însă se poate întâmpla ca această, acest marcaj să fie, ă, să fie acordat chiar dacă în țara de origine situația cu contribuțiile sociale este în regulă. Deci întrebarea mea se referă la această bancă centrală, bancă de răscruce și dacă există prevăzut așa ceva. Mulțumesc, următorul vorbitor, domnul Bach. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă am înțeles corect propunerea comisiei, este vorba de o protecție socială mai bună, dar și de o mai mare dreptate și de împiedicarea uh, unor activități abuzive. Și îmi pun întrebarea, iar doamna Stevens a referit deja la asta. Vorbim de 1 până la 2% abuz în ce privește prestațiile generale. Dacă ne uităm la această cifră, este vorba doar uh, să combatem acest abuz prin controle mai severe. Și oare uh, nu este nejustificat de mare efortul administrativ? Cine va efectua pe viitor acest control? În clipa de față există unele acorduri între statele membre, dar pe viitor lucrurile ar putea să se schimbe din acest punct de vedere. Deci am rezervele mele. Uh, poate că la un moment dat nu vom mai putea controla lucrurile sau că va fi nevoie de un efort administrativ mult prea mare. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Mulțumesc! Merci. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Doamna Sander, mulțumesc, domnule președinte. Cred că este foarte important să organizăm acest schimb de opinii și ne dăm seama în cele din urmă că avem foarte multe întrebări cu toții și cred că vor mai apărea pe parcursul lucrărilor noastre. Am uh, o întrebare precisă referitoare la situația lucrătorilor uh, transfrontalieri. În circumscripția mea există două tipuri de astfel de lucrători, adică cei care lucrează în țări ale Uniunii Europene și apoi lucrătorii care uh, merg în Elveția, care lucrează în Elveția. Și aici se ridică o întrebare. Regulile acestea se vor aplica direct și Elveției? Sau uh, va trebui să se treacă întâi prin acorduri specifice? Mai am în, încă o preocupare care mi-a fost transmisă de către lucrătorii transfrontalieri. Situația este foarte diferită de la un stat membru la altul lucrătorii aceștia au drepturi în, uh, în baza legislației actuale, dar ce se va întâmpla în perioada de tranziție? Pentru că țara care le va plăti indemnizațiile uh, va avea condiții care le sunt mai puțin favorabile decât cele prezente. Acestea au fost întrebările mele. Președintele, mulțumesc. Doamna Moran Chartier. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumiri și experților și raportorilor din umbră pentru ce au spus. Actualmente revizuim directiva cu privire la lucrătorii detașați și am auzit în uh, intervenții uh, păreri despre această directivă și despre um, angajări, uh, de contractele pe termen scurt sau uh, uh lucrul la distanță și uh, s-a vorbit despre o coordonare între diferitele acte legislative. Eu doresc să nu există nicio pierdere a drepturilor și nici o împovărare administrativă. Nu trebuie să se piardă niciun beneficiu în acest exercițiu de recapitulare finală care va dura. Trebuie să putem avea instrumente care să ne permită să luptăm împotriva fraudei și mai ales împotriva înșelăciunilor uh, din partea companiilor uh, fantomă. Deci, administrația trebuie să protejeze lucrătorii. Și tocmai asta contează pentru noi astăzi și pe asta trebuie să ne concentrăm în lucrările noastre. Eu mă aflu la dispoziția raportorului pentru a ne putea uh, Uh, coordona uh, lucrările pe uh, actele noastre legislative de care suntem responsabili. Fiecare va lucra în ritmul său, însă trebuie să fim tot timpul în legătură, eu și domnul Balas. Da, este clar că trebuie să existe legături între aceste două, sare, două dosare importante. Sofia Ribeiro. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această inițiativă. Este una foarte importantă și mă bucur că o discutăm în această după-amiază și că vorbim despre coordonarea sistemelor de asigurări sociale. Este o temă extrem de importantă, mai ales pentru tinerii europeni dorim să păstrăm situația actuală și să îi protejăm pe acești tineri în viitor. Aș dori să îmi clarificați următoarele. Momentan, momentan analizăm o uh, posibilitate unei armonizări mai bune a sistemelor de asigurări sociale. Ne dorim o aplicare uniformă a calculării acestor beneficii. sau altor beneficii care s-ar aplica lucrătorilor. Și întrebarea mea este, principiul subsidiarității se poate aplica aici, pentru că sistemele de asigurare socială sunt la latitudinea statelor membre, la urma urmei. În al doilea rând, cum putem să depășim o situație în care statele membre ar impune obstacole acestei coordonări. Mulțumesc! Sergio Gutierrez. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumiri uh, participanților la această audiere. Ne-ați oferit câteva prezentări de foarte bună calitate. Va fi foarte greu să găsim un consens, mai ales dacă ne gândim la diferențele între statele membre. Clar este că aceste chestiuni afectează toate statele membre, dar există și abordări diferite, la fel cum vor exista și reacții politice diferite, mai ales că mai avem și alegeri în anumite țări. Problema libertății de circulație a fost uh, ridicată de mai multe ori, de exemplu, în țara mea, unde se face turism medical și se uh, discută foarte mult și de beneficiile sociale Eh, la reglementación en la Unión Europea para evitar la, los dos abusos. Este indispensabil să îmbunătățim legislația europeană pentru a evita abuzurile în materie. Și, la urma urmei, cetățenii suferă în, de pe urma acestor abuzuri pentru că nu-și pot exercita libertatea de circulație. În cadrul reformei propuse, dorim să rezolvăm problemele sau să le dăm dreptate celor care Uh, le-au creat. Nu înțeleg ce se întâmplă. Da, este adevărat că e nevoie de armonizare. Dar uh, se pune problema, facem armonizare în jos sau în sus. Deci trebuie rezolvate niște probleme care s-au uh, născut în urma anumitor acțiuni sociale și economice. Mai puțin contează care este statul care plătește, contează să fie respectat dreptul cetățeanului. Cum se calculează totalul indemnizațiilor, care sunt regulile, dacă se calculează doar pe o parte a cotizațiilor, dacă perioada maximă este uh, stabilită în funcție de o uh, uh Uh, este stabilită cumulativ sau uh, nu. Cred că uh, noi ne concentrăm prea mult pe problema țării care va plăti. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe drepturile acestea și cum putem rezolva problemele cetățenilor. Nu trebuie să facem greșeli politice în lucrările noastre, prea adesea au fost limitate drepturile cetățenilor pentru a uh, calma temerile electorale. Cred că aproape toate statele membre s-au concentrat pe indemnizația de șomaj, care uh, zice se a fost abuzată, dar uh, numărul de șomeri este încă foarte mare. Um, văd că remarcile, remarcile făcute sunt de ordin mai general, însă s-au făcut și observații mai uh, precise și cred că este foarte important ca vorbitorii noștri, invitații noștri să poată reacționa la ele. Și nu mai avem decât 10 minute la dispoziție. Și, de asemenea, sunt foarte valoroase răspunsurile dumneavoastră pentru că ne vor ajuta în lucrările comisiei să uh, creăm texte legislative care să fie cât mai relevante. Domnule doctor, vă dau cuvântul. Aveți 10 minute. Stimate doamne, stimați domn, prin coordonarea asigurărilor sociale în, a început, de fapt, comunitatea economică. Regulamentul numărul 3 și numărul 4 din 1958 se refereau la coordonarea asigurării sociale. Europa în felul acesta a pășit ă, în lume și timp de 50 de ani au tot ă, fost prelucrat uh, acest regulament și uh, au existat reacții continue la noile evoluții. Cu anii uh, au fost introduse noi elemente în acest sistem care au dus la coordonare probleme noi, internaționale au dus la noi ajustări și așa este și în legătură cu regulamentul din anul 2004 își propune o modernizare și asta vrem să facem acum. Care sunt liniile directoare? Libera circulație trebuie să devină mai importantă, în sensul că trebuie să fie protejată prin drepturile sociale care se oferă, inclusiv în ce privește asistența de șomaj. Pentru că trebuie să uh, consolidăm principiile coordonării bazând și uh, să le extindem și pe alte domenii ale asigurărilor sociale, iar asigurarea de șomaj să nu mai aibă un statut independent, ci să fie uh, inclus în toate celelalte fațete ale asistenței. O nouă dimensiune primește coordonarea prin faptul că cei care nu lucrează, dar care care sunt îndreptățiți la o asistență socială să uh, nu fie cuprinși. Cred că în deceniile următoare va fi o problemă, dar asta ține până la urmă de competența statelor naționale, pentru că ceea ce pot face statele membre conform hotărârilor Curții Europene de Justiție trebuie chiar să se realizeze, să se transpună în practică. Vom vedea cum evoluează lucrurile. În țara mea, a intrat în vigoare o reglementare a asistenței sociale în care se spune că cei care vin în țara noastră în primii cinci ani uh, nu vor fi îndreptățiți să primească asistență socială. Asta constituie deja o problemă. Dacă noi uh, ne dorim ca reforma să pună un accent pe asigurarea de șomaj, atunci uh, trebuie să consolidăm dreptul la libera circulație, iar uh, de asemenea să insistăm asupra dreptului de a-l proteja pe cel care intră în șomaj. Deci uh, acest uh, drept urmează să fie consolidat, ceea ce este binevenit. În ultimele decenii au existat rezerve pentru că s-a spus că în exportarea unor prestații uh, de tipul asistenței de șomaj, controlul dreptului de care uh, face uz șomerul trebuie să se desfășoare în uh, starea de uh, origine, în țara de origine. Dar până la urmă libera circulație nu a fost concepută numai în vederea liberei circulații a lucrătorilor aflați în căutarea unui loc de muncă pentru că uh, libera circulație se extinde și asupra partenerei, partenerului, uh, lucrătorului. Deci, problematica specifică Elveției va fi cuprinsă în acest sistem în baza unei înțelegeri dintre Uniunea Europeană și Elveția uh, pe baza unui drept european modernizat. În ce privește indexarea unor prestații pentru membrii familiei, nu face obiectul acestei propuneri. Dar eu cred că, până la urmă, în principiul coordonării europene, trebuie să figureze și aceste prestații pentru membrii familiei. Deci, până la urmă și copiii trebuie să beneficieze de drepturi egale. Și trebuie să garantăm prestații egale pentru copii și să nu uh, subestimăm până la urmă uh, Uh, povara administrativă care poate să apară atunci când se fac verificări în legătură cu uh, situația copiilor care uh, au dreptul să primească asemenea prestații sociale. Mai există și propunerea legată de modificarea directivei de detașare a lucrătorilor. Iar aici termenul uh, de detașare trebuie să fie adaptat într-un fel și la legislația muncii pentru că până la urmă probleme legate de dreptul muncii și probleme de uh, prestații sociale pentru lucrători trebuie să fie coordonate. Trebuie până la urmă ca și dreptul uh, la muncă și dreptul la prestații sociale să intre sub incidența uh, deciziilor la nivelul aceluiași stat. Nu trebuie ca lucrurile din acest punct de vedere să intre uh, în competența două state diferite. În legătură cu această propunere mai apar și probleme legate de dreptul asigurărilor sociale care permite înțelegeri care să depășească perioada de 2 ani, iar dreptul muncii nu prevede asemenea depășiri. Deci să vedem dacă din acest punct de vedere nu vor fi necesare niște ajustări în ce privește dreptul la ajutor de șomaj. După aceea problematica lucrătorilor din regiunile de frontieră. Problema este că dacă ă, ajung șomeri, ei sunt tratați ă, ca și când ar fi lucrat în statul în care locuiesc, deși ei probabil au ă, lucrat în statul B, nu în statul A. Și asta ar putea să ducă la pierderea unor drepturi pentru acești lucrători problematica subsidiarității care a fost menționată. Mie nu mi se pare că, de fapt, era o chestiune care ține de subsidiaritate pentru că uh, aici trebuie să ne gândim la crearea sistemelor sociale, la asigurările medicale, la asigurările de sănătate. Acestea sunt chestiuni care se referă la legislația națională și țin de competența națională. Noi să ne ocupăm de problema coordonării interstatale. Nu există o alternativă la uh, dreptul european pentru că doar dreptul comunitar poate reglementa aceste relații între state mai bine decât orice legislație națională. Iar dacă pentru cei care e, nu lucrează, dar care sunt îndreptățiți la o asistență, încercăm o reglementare autonomă la nivelul statelor naționale, asta e, va duce probabil la e, pierderi pentru multe persoane care, dacă nu sunt protejați din punct de vedere social într-un stat, nu vor găsi protecție nici în alt stat și ne vom vedea confruntați cu această situație că pe plan european vom avea un uh, drept uh, social care nu este coordonat și care permite niște lacune care vor fi în uh, dezavantajul multor persoane care ar fi îndreptățite la o asistență socială. Iar faptul că în solicitările de coordonare Comisia ține seamă de hotărârile Curții Europene de Justiție este ă, sigur un lucru necesar și binevenit. Putem constata că ă, se îngustează puțin accepțiunea privind libera circulație. În același timp, se eh, dă un semnal că cei care uh, sunt turiști social, cum se spune în uh, limbajul colocvial, uh, să fie tratați cât mai bine. Mulțumesc, doamna De Jong. Mulțumesc. Cred că, într-adevăr, au uh, fost aduse în discuție mai multe întrebări. Ele variază foarte mult în uh, natura lor, în ceea ce privește detaliile aduse în discuție sau subiectul. Mă voi referi la una dintre întrebările care a fost uh, adresată și anume la analizarea pe ansamblu a propunerii comisiei și dacă înțelegem din această analiză că propunerea este sau nu bună. Ne-am distanțat un pic de test de textul propunerii, mă scuzați, iar, uh, după părerea mea, propuneri de schimbare sunt niște propuneri bune, în esență. Cum au spus și colegii mei uh, și cum am spus și eu mai devreme, dacă ne gândim puțin la aspectele de bază, uh, e bine, trebuie să analizăm puțin detaliile și să vedem care sunt uh, consecințele. Sunt de acord cu dumneavoastră că textul este unul foarte tehnic, dar trebuie să vedem care sunt consecințele sale în viața de zi cu zi a oamenilor cred că astfel putem vedea anumite discrepanțe și putem uh, să ne formulăm niște întrebări legate de acest text care a fost propus, dacă uh, el a fost gândit să funcționeze în practică, cum bănuiesc că au stat lucrurile. Dacă ne gândim puțin la ajutoarele de șomaj, uh, am discutat majoritatea timpului despre aceste ajutoare de șomaj pentru cei care fac naveta dintr-un stat în altul. e logic ca statul unde s-a contribuit să fie cel care acordă acest ajutor uh, de șomaj. Cum au spus și mulți dintre dumneavoastră, este vorba despre statul care a primit uh, contribuțiile la asigurări uh, sociale. De aceea, este logic ca acest stat să fie și cel responsabil de plata ajutorilor de șomaj până la urmă. Însă cred că mai trebuie și să analizăm uh, textul propus din perspectiva introducerii anumitor perioade, 12 luni, mai multe 12 luni, uh, mai puțin, 3 uh, luni, și să ne întrebăm dacă nu cumva aceste termene nu fac un text deja foarte dificil de interpretat, încă și mai puțin accesibil comunității navetiștilor oare ei pot să înțeleagă din acest text care le sunt drepturile în ceea ce privește ajutorul de șomaj? Deci ar trebui să ne uităm puțin la acest text și să ne gândim dacă nu există o cale mai simplă de a face lucrurile. Și așa ajungem la ultimele întrebări. Oare perioada de 12 luni care a fost adusă în discuție este o perioadă de luni consecutive sau uh, cumulate? Cum pot fi, deci, măsurate cele 12 luni sau cele 3 luni pentru cei care Uh, și studiază și lucrează, așadar timpul lor de uh, lucru este redus uh, și în acest caz poate și ajutoarele de șomaj sunt limitate. Asigurările sociale reprezintă un instrument prin care se poate promova libertatea de circulație în Uniunea Europeană și din această perspectivă cred eu, așa cum am spus și mai devreme, uh, și cum s-a subliniat și în întrebări, că formalitățile administrative implicate în procesul prin care ne asigurăm că cei care pot beneficia de pe urma unui sistem de asigurări de asigurări sociale că într-un astfel de sistem contribuțiile se plătesc în mod corect, așa cum trebuie și asta, firește, promovează libertatea de uh, circulație. Aceste proceduri administrative ar trebui să fie reduse ca număr. Pe plan internațional, uh, altfel, oamenii nici măcar nu vor mai putea uh, avea ocazia să lucreze într-o altă țară și uh, să trăiască, de fapt, în uh, alta. De exemplu, în Olanda uh, se întâmplă adesea să lucrez patru zile pe săptămână la serviciu și una uh, de acasă. Uh, practic ar însemna că dacă locuiesc în altă țară, 25% din timp aș lucra într-o altă țară. Și atunci e puțin mai dificil să înțelegi cum ar putea funcționa aceste permise de lucru. Uh, și atunci poate că ar apărea tendința de a limita uh, de a limita pe cei care doresc să lucreze o zi pe săptămână de acasă. Or acest lucru mie nu mi se pare corect. Deci oamenilor trebuie să li se permite să lucreze în mai multe state. Ori este clar că textul uh, prevede această posibilitate, câtă vreme aplicarea sa în practică pune niște obstacole. S-a mai adus în discuție o altă uh, uh, chestiune într-o întrebare și anume uh, teleworking. Este vorba despre un tip de muncă care va fi tot mai prezent pe piața muncii odată ce evoluează tehnologia. E clar că vor exista niște proceduri administrative pentru angajatori pentru că aceștia să se asigure că sunt în conformitate cu legea. Sunt uh, angajatori care vor să respecte legislația uh, din domeniul securității sociale, vor să se asigure că uh, angajatorii, angajaților sunt asigurați în țara în care trebuie să fie și atunci ajungem să ne întrebăm ce se poate întâmpla în cazul în care ai nevoie de îngrijiri medicale într-un anumit stat, ori ești asigurat social în altul. Deci, uh, Cred că lucrurile ar trebui făcute puțin mai uh, simplu. S-a mai vorbit uh, de asemenea și de fraudă. Dacă există un instrument uh, european folosit pentru a ne asigura că contribuțiile sunt plătite către autorități acolo unde trebuie, atunci acest instrument ar trebui să calculeze și nivelul contribuției pentru a ne asigura că se plătește nivelul adecvat. Uh, foarte multe lucruri au fost aduse în discuție, s-au pus întrebări foarte detaliate și uh, cred că e bine să avem și uh, o opinie mai tehnică atunci când studiem textul articol cu articol. Deci să înțelegem care sunt problemele care pot apărea de pe urma acestei propuneri de text. Și cu asta închei. Mulțumim, domnul Carlos Garcia de Cortazar Nebreda. Mulțumesc! Dacă e să analizez puțin succesele Uniunii uh, Europene, mă gândesc că trebuie să enumerăm uh, două aspecte. Odată uh, euro și, pe de altă parte, cardul de sănătate european. Acestea sunt marile succese pe lângă Erasmus. Acum, uh, ce părere avem noi despre această propunere, pot să vă spun uh, foarte clar că eu nu sunt uh, o persoană care are o atitudine critică. Sunt mulțumit însă în măsură de 80% de această propunere a Comisiei. Criticile mele însă sunt unele pozitive. Mi-aș dori ca acest text să fie perfect mi-aș dori ca textul să nu aibă cusur. Dacă așa ar sta lucrurile, l-am putea accepta pe loc. Dar oricum, eu uh, accept această uh, propunere, chiar dacă mai uh, vorbesc despre nemulțumiri. Sunt chestiuni care m-au interesat foarte mult, mai ales cele care vizau posibilele îmbunătățiri. Care sunt așadar posibilitățile de a îmbunătăți uh, lucrurile dacă trecem de la 3 la 6 luni? E bine, pot să vă dau un răspuns care s-ar putea să vă surprindă. Acum ceva vreme, în Consiliul uh, ESCO, din luna decembrie, ministrul uh, spaniol a spus următoarele. Pentru prestațiile pe care le exportăm, care vizează perioada de trei uh, luni, uh, uh, am observat că există succes pentru integrarea unui procent de 10% dintre lucrători. Dacă trecem la șase luni, succesul de integrare este de 60, 70%. În Spania, într-adevăr, vă puteți gândi, uh, poate sunt puțini lucrători, dar nu. Uh, Spania este cel de-a treilea stat, uh, cel mai mare furnizor de lucrători pe plan extern. Deci este vorba despre o țară care inițial era axată pe migrație dinspre Spania, acum suntem o țară care atrage migranți. Eu cred că e important să ne gândim că dacă exportăm aceste drepturi, o facem nu doar pentru titularii acestor drepturi, ci și uh, pentru integrarea acestor titulari pe piața muncii. Apoi, înțeleg foarte bine uh, uh sensul deciziei Curții uh, de Justiție. Este vorba despre hotărârea în cazul uh, Regatul Unit, care a fost uh, dată cu șase zile înainte de Brexit. Este vorba despre o uh, decizie politică. Nu știu dacă ea ar fi fost aceeași astăzi. Eu cred așadar că trebuie să o luăm uh, în calcul cu o anumită reținere. Celelalte uh, decizii ale curții nu fac uh, referire la prestații de uh, servicii sociale, ci vorbim despre prestații mixte uh, în baza unor cotizații. Ce înseamnă asta? Ei bine, vorbim despre anumite prestații care seamănă sau uh, au în comun anumite elemente cu uh, asigurarea socială. Vorbim de anumite prestații uh, de tipul următor. Dacă în șase luni nu primesc banii, uh, eventual uh, pot uh, să beneficiez de anumite despăgubiri, pentru că um, aici este vorba despre anumite prestații suplimentare specifice. Pentru mine, propunerea Comisiei însă merge mult mai departe de ceea ce spune Curtea Europeană de Justiție. Am putea vorbi eventual de anumite chestiuni tranșante care să vizeze uh, uh, libera circulație a persoanelor. Firește, nu sunt de acord cu frauda și abuzul. Trebuie să luptăm cu aceste uh, fenomene. În Spania însă nu putem face asta dacă nu avem la dispoziție cele mai bune instrumente. Acum vorbim despre șomaj. Îmi spuneți deci că am uh, un contract de șase luni cu dumneavoastră, așadar uh, dumneavoastră va trebui să mă plătiți. E logic, nu? Adică, în baza unui uh, contract, dacă contribui la sistemul de asigurări sociale, va trebui să primesc la un moment dat prestații sociale, alocații. Prin urmare, trebuie să căutăm o formulă unitară, trebuie să căutăm uh, un anumit element de coordonare și de uh, înțelegere, pentru că vă mai spun uh, ceva. Dacă îi spun unui prestator de servicii că veniturile mele trebuie să vină din altă țară, cu siguranță nu mă va înțelege. Apoi, în ce privește indexarea. Uh, indexarea e ca și cum am deschide uh, cutia Pandorei. Haideți să ne gândim puțin la un pensionar uh, neamț care câștigă 2000 de euro pe lună din pensie și care alege să trăiască în Spania. E bine, aici e nevoie de coordonare. Pot să merg încă și mai departe. Să luăm în calcul o țară precum uh, Spania. Noi plătim destul de puțin uh, la sistemul de asigurări uh, sociale. Ce se întâmplă cu copiii noștri care uh, trăiesc, să zicem, în Franța și care ar trebui să primească niște alocații uh, de acolo? Uh, cum, deci, uh, putem uh, uh, plăti pe cineva care a cotizat în altă parte atunci și va primi beneficiile în Spania? Prin urmare, lucrurile sunt extrem de complexe. S-a menționat și Elveția. E logic. Trebuie să vorbim și despre această situație, despre această țară. Dacă Elveția dorește să se supună acestui acord, atunci uh, va trebui să și aplice, ori asta va avea efecte asupra lucrătorilor uh, de la nivel transfrontalier. Când vorbi despre, despre independență, lucrurile stau uh, altfel. Aici, Curtea de Justiție a fost sesizată în legătură cu o chestiune care viza asigurările de sănătate. Uh, S-a dorit uh, însă uh, punerea acestor uh, asigurări într-o categorie apartă. Însă statul a spus nu, lucrurile acestea trebuie negociate și asigurări de sănătate și-au găsit locul separat. ar fi uh, logic uh, să ne gândim că această asigurare să beneficieze de un capitol uh, separat, unde să păstrăm dispozițiile inițiale în proporție de 90%. Această soluție ar fi una corectă și de altfel foarte legală. În ceea ce privește pe cei care trăiesc în, în altă parte, ar trebui să se facă legătura între despre aceste persoane și locul lor de origine. Am uh, separat între aceste dispoziții uh, de directivă, am făcut progrese mai uh, multe în cazul regulamentului. Trebuie însă să vedem care este și conținutul acestui proiect de directivă pentru a vedea dacă avem o opțiune reală în termeni practici cu care să putem lucra. Însă am analizat puțin lucrurile și mă gândesc că în trecut s-au îmbunătățit cu succes uh, propunerile. Deci ar trebui să fim puțin uh, atenți și aici, să vedem dacă nu putem aduce o contribuție pozitivă. Trebuie să ne gândim puțin și la actele delegate și la actele de pun, uh, punere în aplicare. Știți, poate, că Senatul francez a elaborat un raport analizând actele de implementare și uh, s-au pus de acord că acestea încalcă principiul subsidiarității pentru că aceste uh, acte de punere în aplicare uh, ale uh, Comisiei Europene nu pot fi analizate de parlamentele naționale. Deci se încalcă astfel principiul subsidiarității. Firește, aceasta este o bătălie instituțională care se situează dincolo de ceea ce discutăm noi aici legată de punerea în aplicare a actelor de implementare sau a, a legislației delegate. Dacă ne gândim puțin la un proiect de uh, regulament, uh, am putea insista ca Comisia să re revizuiască uh, anexele regulamentului uh, în detaliu. Aceasta ar fi însă o mare provocare pentru că e foarte greu de interpretat aceste anexe. Mai există însă o anexă, anexa 3, uh, care conține tot felul de termeni. Parlamentul ne obligă pe noi să acceptăm însă aceste recomandări pentru că vorbim despre anumite beneficii sau drepturi pe care um, um, cetățenii europeni uh, le au. Este vorba, de exemplu, de copii uh, lucrătorilor uh, migranți. Anexele, da, sunt complexe, însă uh, se conferă niște drepturi prin acte uh, delegate și eu cred că n-ar trebui să pierdeți drepturile și competențele pe care le aveți prin aceste uh, și alocațiile pe care le aveți prin aceste anexe, pentru că ele sunt foarte importante și ele au aceeași valoare juridică precum anexele. Anexele pot să conțină anumit alte chestiuni care țin de interpretarea textului. Deci încercați uh, să vă asigurați că negociați uh, așa cum ați uh, făcut-o și în 2010 și nu lăsați ca aceste detalii să fie pierdute din vedere, căci s-ar putea să fie importante. Din nou spun că este un instrument care respectă principiul subsidiarității francezii au reflectat la o chestiune interesantă, dar ea este limitată din perspectiva domeniului de aplicare. Ei au fost îngrijorați și de uh, uh, directiva cu privire la uh, detașarea lucrătorilor, așadar au luat uh, niște poziții care să afecteze și funcționarea acestei directive. Mulțumesc! Dau cuvântul Comisiei. Président, merci beaucoup, uh... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și celor trei experți care v-au oferit o analiză destul de detaliată a propunerii noastre. Cred că am auzit din partea tuturor că propunerea noastră este una bună în mod fundamental. firește că este perfectibilă, dar am avut impresia că experții aceștia independenți, și cred că e foarte important că sunt independenți, această concluzie au tras-o. Firește că mai este nevoie de lucru și din partea Parlamentului și din partea Consiliului, astfel încât colegislatorii să transforme actul într-unul mai bun. Cu privire la obiectivele acestei um, propuneri, în primul rând, um, întărirea legăturilor între uh, lucrător și statul în care activează, în cazul ajutorului de șomaj, și aș dori să asigur pe toată lumea că nu introducem aici drepturi noi. Nu obligăm statele membre să Uh, dea uh, indemnizații noi după uh, trei luni. Nu impunem această, acest nou beneficiu în favoarea unui lucrător mobil față de lucrătorii care au rămas în țara lor. Cerem doar o integrare după trei luni. Apoi, abuzurile. S-a repetat astăzi de mai multe ori, este o chestiune spinoasă, uh, și trebuie să fim siguri că nu uh, vor exista abuzuri uh, și nu se vor ocoli reg- regulile europene. Însă atunci când avem reguli prea stricte, nu putem să mai permitem mobilitatea și să o promovăm. Mă refer aici la egalitatea de tratament pentru persoanele non-active, pentru persoanele inactive economic însă membrii familiei lucrătorilor nu sunt incluși în această categorie. Persoanele care au rămas șomere păstrează, în baza regulamentului, uh, calitatea de lucrător. De altfel, Domnul uh, Garcia cred că este singurul om din Europa care poate să vorbească cu atâta poezie despre aceste acte legislative. Și da, cred că merită să intrăm într-o discuție aprofundată dacă mergem mai departe cu codificarea uh, jurisprudenței sau nu. Eu cred că merită. Există mai multe hotărâri pe care le putem uh, uh integra și oricum asta rămâne și de discutat cu colegislatorii. Da. Uh, abuzurile pot fi evitate fără a împiedica libera circulație. Abuzurile și fraudele sunt două lucruri diferite. În cazul fraudelor, dorim să obligăm autoritățile naționale să lucreze mai bine împreună pentru a filtra mai bine cazurile. Uh, de false angajări, uh, persoane care nu-și plătesc contribuțiile și așa mai departe. Și apoi, claritatea. Nu putem să punem în aplicare un act pe care nu îl înțelegem. Tocmai de aceea, în capitolul 4 am clarificat chestiunea legată de îngrijirile de sănătate. Aceasta a fost propunerea noastră. Vă amintesc că suntem încântați oricând să putem discuta cu dumneavoastră și cu Consiliul uh, pe baza acestui dosar atât de important. Este chiar unul dintre dosarele prioritare în care cele trei uh, instituții și-au luat angajamentul de a face progrese rapide. Vă mulțumesc din nou, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Ghion Balas acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că era foarte important, tocmai de aceea am pus uh, această întrebare atât de directă. Cred că am stabilit împreună astăzi cadrul pe care se va baza propunerea mea în acest uh, dosar pentru această reformare a regulamentului. Propunerea este pe calea cea bună și încearcă să îmbunătățească libera circulație și să protejeze mai bine interesele lucrătorilor. În același timp, ne dăm seama că această propunere ar putea să aibă, așa zise, efecte perverse, care ar putea reduce la maxim uh, libertatea de circulație. Să nu exagerăm, dar să știți că eu sunt foarte atent la uh, o anume problemă uh, Adică să nu se împovăreze uh, întreprinderile și autoritățile și uh, lucrătorii cu o sarcină administrativă prea mare. Uh, mai, și asta se poate întâmpla pentru că sistemul devine prea complicat, că nu este stăpânit și așa mai departe. Însă este important să fim atenți și sinceri în problema persoanelor inactive. Este vorba despre un punct foarte spinos, uh, pe baza căruia pot apărea adevărate falii în înțelegerea noastră. Așadar, ca metodologie putem să acționăm în două moduri. Coraportorii, um, pe regulament și pe directivă, putem face astfel – Cred că înainte de vacanța de vară, uh, știm deja care este calendarul uh, comisiei uh, pentru anul acesta, deci putem să ne trimitem o dare de seama lucrărilor noastre și, în al doilea rând, să continuăm munca cu experții, pe de o parte, ci și cu alte părți interesante din uh, societatea civilă, reprezentanții ai uh, întreprinderilor și ai salariaților, însă nu numai. Mă gândesc la reprezentanții uh, instituțiilor de asigurări sociale și așa mai departe. Și pe baza aceleiași logici mai am o propunere pentru raportori din umbră, astfel încât subvențiile publice să fie uh, bine folosite Uh, să uh, ne referim la anumite exemple pentru a ne da seama care sunt diferențele esențiale între țări și să ne folosim de aceste diferențe pentru a merge mai departe în uh, lucrările noastre. Putem să luăm o țară din sud, una din est, una din nord și să ne dăm seama, pe baza exemplelor, care sunt dificultățile cu care se confruntă sistemele de asigurări și care sunt trăsăturile lor specifice va trebui să avem un studiu prealabil în ceea ce privește chestiunea migratorie. Nu putem să discutăm în vid despre acest subiect. Astăzi există imigrație internă în interiorul Europei, s-a vorbit adineauri despre Spania. Trebuie să avem o viziune clară asupra acestui subiect și pe baza acestei viziuni trebuie să lucrăm. Iată, domnule președinte, atât am avut de spus astăzi, în săptămânile care urmează, voi veni cu o primă propunere de calendar pe care o voi trimite raportorilor din umbră, dar și coraportorilor din uh, dosarul cu privire la detașare. Mulțumesc! Am terminat această audiere. Cred că s-a văzut din uh, intervenții, fie din partea membrilor, fie din partea experților, că acest dosar este unul de o importanță strategică pentru viitorul european. Am vorbit despre libera circulație, un principiu fundamental al Uniunii, mobilitatea, fie că este vorba despre mobilitate transfrontalieră sau uh, în interiorul granițelor, și despre lucruri care îi afectează pe oameni în viața lor de zi cu zi, fie că e vorba de șomaj, sănătate, sistemul de uh, Uh, pensii, uh, alocațiile familiale și așa mai departe, cu tot ce presupune aceste lucruri în materie de drepturi și de conservare a drepturilor și de prevenirea abuzului și fraudelor. Se vede că e vorba despre un dosar extrem de complex, însă asta nu înseamnă că nu trebuie să uh, încercăm să adoptăm măsuri să fie, care să fie cât mai lizibile, simple, transparente. Pentru că dacă nu, mă tem că vor fi ineficiente. Este foarte important, de asemenea, uh, să subliniez că în toate intervențiile S-a vorbit despre coordonarea sistemelor de securitate, de asigurări sociale cu munca pe revizuirea directivei pentru de- detașarea lucrătorilor. Este uh, necesar, vital să existe această coordonare. Cred că pentru raportori și pentru raportorii din umbră, nu materialul de lucru lipsește. Clar. Uh, le mulțumesc și experților pentru contribuțiile lor și mai ales pentru calitatea și uh, precizia răspunsurilor pe care le-ați dat. Vă dați seama că nu este un subiect foarte sexy, dar prin intervențiile dumneavoastră ați arătat că puneți suflet în uh, acest, uh, în acest domeniu, în specializarea dumneavoastră și uh, țin să vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile dumneavoastră și pentru munca dumneavoastră. Voi suspenda provizoriu ședința. Vom lua o pauză de jumătate de oră, revenim la 5 și jumătate pentru că avem voturi. Mulțumesc și ne vedem în curând. Oare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

Amen. Yeah.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 Ok. Je vous propose tous... Vă propun să luați loc. Și vom începe sesiunea de vot. Nu avem decât un singur vot prevăzut pentru astăzi. Este vorba de uh, normele pentru persoane care au dreptul la protecție internațională. Este o reformare. Raportor este domnul Benifei. constat că uh, nu este toată lumea pregătită. Poate că mai aveți nevoie de câteva secunde pentru a pregăti și cartelele de vot. Voilà, donc nous pouvons commencer. Donc je commence par l'amendement. Euh, Vă propun să începem amendamentul 93. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Se respinge. Amendamentul 94. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 19. Pentru? Mă scuzați, 18. Cine este pentru? Împotrivă. Vă propun să verificăm. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm de asemenea. Mi s-a părut că voturile pro și contra sunt foarte apropiate ca număr. S-a închis votul. Și se adoptă cu două voturi în plus. Amendamentul 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, Verificăm de asemenea. S-a închis votul. Se adoptă cu 4 voturi în plus. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97 a devenit caduc. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 100 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 101. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Propun să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă cu două voturi în plus. următoarele amendamente nu sunt admisibile și Amendamentul 102, cine este pentru? partea, eh, pagina 2. Supunem la vot 102. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26. Douăzeci șase pentru, împotrivă, se adoptă. Acum avansăm Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O. Iar acum împreună amendamentele 1, 102, 103. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mă scuzați, se respinge, spune președintele. Da, a fost foarte clar, nu trebuie să verificăm. Împreună 137, 138, 139, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 140, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 141 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 34 pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 142. 142 pentru, împotrivă, vom verifica. S-a închis votul, se respinge. 145 pentru, împotrivă, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 36, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146, doriți să verificăm 36, partea a doua? S-a închis votul se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul K pentru, împotrivă, ab, abțineri, se adoptă. Amendamentul 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 150 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 Doriți să verificăm 152? S-a închis votul. Se respinge. Bun. 38, 153 și 154 pentru Vă rog, îmi cer scuze. Am uh, votat greșit, am fost uh, pentru, nu împotrivă ceea ce schimbă rezultatul. E prea târziu, spune președintele. Nu putem schimba, din păcate. 38, 153 și 154. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 38, 153, 154. S-a închis votul. Se adoptă. Domnule președinte, putem să îi rugăm doar pe uh, deputați să solicite o verificare, nu trebuie să intervină și asistenții. Într-adevăr, doar deputații au dreptul să solicite verificarea, e corect. 39, 155, 156. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 157. Pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, se adoptă 162 pentru, împotrivă, se adoptă 163 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 41. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42, 168 și 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 178 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 46, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A nu, mă iertați, am mers prea departe. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A și un amendament oral din partea domnului Benifei. Avem o propunere din partea grupului ALDE pe care doresc să vă prezint uh, un amendament oral care înlocuiește acea porțiune după insuring, după insuring anulăm that all applicants are equally treated. Toți aplicanții uh, beneficiază de un tratament egal și adăugăm standardizarea condițiilor uh, pentru toți solicitanții. Există oponenți față de acest amendament oral? Dacă nu, votăm compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 și 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, deci vine caduc, mă iertați, 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele 7, 60 și 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61 pentru. Verificăm uh, anterioarele 7, 60 și 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 61. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, pe, de caduc, 62 caduc, 63 caduc. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10, 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, merg prea repede, nu, trec la 80 pentru, 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să repetăm, 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 85 pentru, împotrivă, abțineri. Doresc să verific. 85 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. dar ați avut dreptate solicitând să verificăm. 17, nu? 88 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 80, 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 90, 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 92 fac eforturi într-o limbă străină, ați observat, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și votul final, vot cu apel nominal, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Am încheiat aici ședința noastră. Ne vedem mâine la orele 9 fix.